I think, dear colleagues, that, that we will start the, the meeting. And as you... Dragi colegi, cred că ă, să, haideți să reluăm reuniunea. Începem cu raportul RICA Manner, sprijinul din partea Fondului European de Dezvoltare Regională pentru obiectivul de cooperare teri teritorială europeană, așa cum am prevăzut că vom face ieri. După aceea vom continua cu ordinea de zi așa cum este ea prevăzută. RICA Manner. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor colegilor pentru amendamentele numeroase depuse. Am început și cu elaborarea amendamentelor de compromis deja. Dar, bineînțeles, va trebui să le trecem, să le analizăm pe acestea. Există o serie de puncte Uh, dar uh, cu siguranță vom ajunge la un acord. Interesul principal al Parlamentului a fost ca acest uh, nou proiect de raport să fie clar formulat și uh, trebuia să ne asigurăm că procedura este simplificată și că fiecare componentă a programului este bine implementată diferitele amendamente. Sper că vor fi preluate în amendamente de compromis pentru a fi valabile pentru uh, o majoritate cât mai largă. Nu mă voi referi la toate detaliile, însă sper că vom putea ajunge la un bun uh, pachet pe baza acestor amendamente. Există unele puncte care apar de mai multe ori în amendamente, unele chiar le-am introdus în propriile mele amendamente. Există trei puncte care sunt relativ dificile. Există amendamente de compromis care pornesc de la premisa că în ceea ce privește finanțarea vor exista în continuare plăți directe pentru programe. Au existat diferite mm, discuții cu Comisia pe a, cu privire la aceasta și um, din partea Comisiei am auzit ce fel de probleme există și asta mai ales în cazul plăților și finanțărilor directe. Aș dori să atrag atenția colegilor că la început de negocieri cu Consiliul trebuie să fim hotărâți în ceea ce privește aspectele bugetare. Um, propusesem 7%, deci propunerea a fost 3,48%, această propunere nu va fi pusă în practică, însă vom încerca să păstrăm cel puțin 3% și de aceea cooperarea teritorială uh, trebuie să fie sprijinită și să și trebuie să cerem 7%. Dacă pornim la negocieri de la 7%, poate putem uh, obține ceea ce a propus Comisia. Trebuie așadar să avem o poziție clară, pentru că dacă nu, există pericolul unor reduceri foarte mari față de propunerea actuală a Comisiei pentru aceste programe. Apoi mai există un punct uh, și în comisie au existat pozit, în această comisie au existat poziții diferite cu privire la aceasta și anume uh, valoarea limită de 150 de kilometri. Eu sunt destul de sceptic aici că vom uh, reuși să mărim această limită. Când vorbim despre insule, există probleme speciale. Dorim ca aceste insule să um, poată participa uh, la cooperarea teritorială, În zonele A și B există flexibilitate de 15% și trebuie să ne asigurăm că nu rămân pe din afară insulele în acest program. La regiunile periferice este dată și aici o mare flexibilitate și există și aici o posibilitate de participare la acest program chiar dacă distanța este mai mare de 150 de kilometri. Eu sunt însă relativ sceptică. Există uh, scepticism față de uh, creșterea acestei limite la mai mult de 150 de kilometri. Uh, vă mulțumesc pentru cooperare și aștept pozițiile dumneavoastră. Uh, vă mulțumesc, domnul Francesco de Angelis. Președinte, ma io penso che molti dei 370 emendamenti che sono Mulțumesc, um, doamnă președinte. Au existat 370 de amendamente și există unele care merg în direcția cea bună. Este vorba de a obține o cooperare teritorială mai ambițioasă, mai ales în domenii, și mai ales care să conțină elemente precum uh, uh echitatea, amendamentele doamnei Pervanș Beres mi se par foarte bune. Nu, nu este vorba neapărat. Este vorba de amendamente importante care, care se referă la incluziune socială, la terito- teritorii dezavantajate, la obiectivul 2020, uh, dar și transparența pieței și mobilitatea. Mulțumesc raportoarei, mai ales pentru faptul că întotdeauna a avut o, o atitudine foarte deschisă pentru găsirea unor uh, soluții echilibrate. Soluții în care s-a încercat uh, includerea unor poziții diferite. Câteva aspecte concrete. Raportoarea s-a referit deja la acest uh, subiect și anume este vorba de buget. Trebuie să nu uităm că ne aflăm într-o perioadă de criză, o criză dificilă care se repercutează asupra bugetelor naționale. Conferința președinților la conferința președinților s-a spus că mai este important să mai discutăm o dată despre aspectele financiare. Au existat diferite opinii și poziții față de acest subiect. și ar trebui, cred, să reținem ceea ce s-a spus deja. Mi se pare o inițiativă bună. Dar în discuția noastră trebuie să fim atenți să nu luăm resurse de la alte obiective, pentru că dacă facem asta, există pericolul ca discuția să ajungă să se învârtă într-un cerc. Este așadar foarte important să ajungem la un echilibru. Apoi, uh, sprijinul, bugetul pentru sprijin sau ajutor, asistență tehnică este un punct care pe mine nu mă convinge uh, foarte tare și asta dintr-un motiv foarte simplu. Printre altele am și o experiență uh, Uh, directă cu acest uh, domeniu. Um, în, meserie, în ocupația mea dinainte, mă ocupam de administrarea fondurilor europene. Și cred că nu ar trebui să prevedem foarte multe uh, fonduri pentru asistență tehnică, cum ar fi personal, infrastructură, mai ales în momente de criză, ar trebui să prevedem mai multe mijloace pentru cetățeni, pentru teritorii, dacă dorim să uh, contribuim la uh, stimularea investițiilor și la promovarea proiectelor care ar aduce creștere uh, și ocupare, trebuie să fim prudenți. M-aș mai gândi la acest punct. Poate putem să avem o altă abordare poate să uh, permitem asistența tehnică atunci când ea este într-adevăr justificată. Încă un punct. Ar trebui să avem cinci obiective tematice. Ar trebui să fie mai multe și cred că asta ne-ar ajuta să fim mai flexibili. Și asta mai ales uh, în ceea ce privește guvernanța pe mai multe niveluri. În ceea ce privește flexibilitatea, cred că am putea fi mai curajoși să nu acționăm de sus în jos, ci mai departe de jos în sus. Regiunile trebuie să joace un rol foarte important. Cred de asemenea că ar trebui să mai vorbim și despre uh, patrimoniul cultural și uh, despre turism Trebuie așadar să îndreptăm resurse înspre aceste domenii, pentru că numai așa putem obține creștere și dezvoltare mai repede și mai ales locuri de muncă. Mulțumesc! Thank you very much. I would like to ask now François Alfonsi. François Alfonsi. President. Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva cuvinte deoarece urmează să colaborăm pentru găsirea unui compromis. Împărtășesc poziția raportoarei, trebuie să avem o poziție puternică și să facem din cooperarea teritorială o axă prioritară în uh, următoarea perioadă de programare. Noi am fost un motor în acest sens și trebuie să rămânem un motor. Nu este suficient să ne mulțumim cu 3,48% din partea Comisiei. Poate că nici uh, către 7% nu putem tinde, dar în orice caz e clar că se fac presiuni tot mai mari pe politica regională, se vrea reducerea ambițiilor ei. Noi să nu putem ceda, nu putem ceda în ce privește cooperarea teritorială, care este esențială pentru politica de coeziune. De fapt, pe asta se bazează construcția europeană în numele grupului meu și în numele deputaților care reprezintă insule, vreau să spun raportoarei că propunerea sa de a evita problema, de a eluda problema, nu mă mulțumește. Nu se mai audă. Acum se aude. Spuneam că această propunere nu mă mulțumește, deoarece nu mi se pare că se poate reconcilia cu însăși ideea tratatului. Nu este o soluție, deoarece problema nu constă doar în distanțe de 150 de kilometri, ci E vorba și de nivelul teritorial. O insulă poate fi o regiune cu mai multe provincii, iar cooperarea s-ar face la nivelul întregii insule, la nivelul NOTS 2. Deci e o contradicție cu regulamentul, cu punerea în aplicare a regulamentului. Și să nu uităm că regulamentul trebuie să fie adaptat la realitate, nu realitatea trebuie constrânsă pentru a corespunde regulamentului. Cred eu. Deci, responsabilitatea comisiei ar fi să vină cu o propunere care se aplică în mod direct și corect și teritoriilor insulare. Iată de ce noi, uh, mulți, mai mulți deputați care reprezintă insulele, vom um, cere socoteală comisiei, vom face printr-o scrisoare deschisă și cred că ar trebui să fim ascultați mai mult pe această temă. Mulțumesc, Oldrich Vlasac. Mulțumesc, Olgi Vlasac. Nu, nu dorește. Madame la Présidente, merci. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu sunt în mare de acord cu uh, munca făcută de raportoare. Aș avea două observații de făcut însă. Bineînțeles, trebuie să existe o mai mare flexibilitate și în acest sens am și înaintat un amendament care reia propunerea Comitetului Regiunilor în vederea extinderii la șase a numărului de priorități. În al doilea rând, vreau să vă atrag atenția asupra următorului lucru. Eu sper să pot să o convin pe raportoare că acel criteriu al distanței de 150 de kilometri este aberant și uh, îmi pare bine că colegul Alfonsi a luat poziția aici, uh, subscriu la cele spuse de el, vă mai dau doar un exemplu în partea mea. În ce privește insula Reunion, Insula Mauritius se găsește la 200 de kilometri, iar la 700 de kilometri se găsește celălalt teritoriu cel mai apropiat. Deci, iată, se vede clar aici că 150 de kilometri e o distanță aberantă și astfel insulele de peste mare sunt private de uh, această posibilitate de cooperare transfrontalieră. Deci eu cred că la compromisuri sper să putem uh, să o convingem pe raportoare care văd că acum este sceptică. Sunt convins însă că scepticismul domniei sale se va transforma într-o convingere. Mulțumesc. Uh, I understand there's no... Vă mulțumesc. Înțeleg că nu mai dorește să intervină nimeni uh, pe lângă cei care au făcut-o deja. Am să-i dau cuvântul lui Nicolas Martin din partea Comisiei. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă voi concentra asupra aspectelor cheie menționate în amendamentele uh, discutate astăzi. Se pare că există mai multe amendamente pentru uh, acest regulament decât pentru altele. Concentrarea tematică este importantă pentru programele de cooperare teritorială, așa cum este și pentru alte programe. Și aceasta este și baza pentru propunerea Comisiei, mai ales având în vedere uh, sumele alocate uh, programele din acest, programelor din acest domeniu. Din acest mo motiv uh, este important uh, ca um, utilizarea banilor să fie eficace, la fel ca și în celelalte domenii, iar concentrarea este un mod de a face asta. În ceea ce privește prioritățile de investiții, există multe amendamente care doresc să extindă domeniul de aplicare al priori priorităților de investiții, însă trebuie să avem grijă să nu creăm uh, uh, suprapuneri cu uh, prevederile pentru FEDER. FEDER. Cooperarea teritorială este um, finanțată în mod exclusiv din, partea, din uh, FEDER Uh, și am decis să extindem asta pentru că ne-am dat seama că există mai multe investiții care trebuie făcute din FEDER, dar trebuie de asemenea să ne asigurăm că există claritate. După cum știți, Comisia are îngrijorări față de includerea în obiective sau priorități de investiții uh, aspecte ce țin de cultură sau turism. Nu pentru că nu credem că ar trebui să existe investiții în aceste domenii, ci pentru că sunt sectoare și nu obiective în sine. Pot fi finanțate atunci când contribuie la obiectivele legate de dezvoltare economică. Nu cred că transmitem un mesaj bun dacă le menționăm pe acestea uh, în detrimentul altor sectoare. Câteva aspecte care nu au fost menționate astăzi, dar care apar în amendamente, în ceea ce privește alocarea resurselor, ne menținem poziția uh, uh, ca și pentru uh, perioada precedentă, alocările să se facă la nivel național. Nu credem că este posibil să direcționăm alocări către programe, mai ales pentru că ar fi nevoie de date la un nivel NUTS 3 Uh, care, pe care nu le avem la dispoziție. Prevedem flexibilitate în regulament și există deja discuții cu privire la asta. Este important să existe discuții pe baza uh, zonelor de program actuale, sectoarelor de program actuale, însă trebuie să existe o adaptare, o îmbunătățire uh, a zonelor de program. În ceea ce privește acei 150 de kilometri, înțelegem Uh, cât de delicat este acest subiect, dar trebuie să vă amintesc că te, uh, cooperarea teritorială europeană a fost, luat, a fost elaborată cu mai multe componente. O componentă transnațională, una transfrontalieră. Uh, cea transfrontalieră se bazează pe faptul că dacă ne uităm la frontierele terestre, anumite aspecte trebuie să fie abordate. Există anumite uh, preocupări care țin de uh, împărțirea uh, de, de delimitarea artificială a teritoriului și așa mai departe. În domeniul maritim, același lucru nu mai este justificabil. Nu putem vorbi despre frontiere în același sens în momentul în care distanța între două teritorii devine sute de kilometri. De aceea, credem că ar trebui să menținem uh, limita de 150 de kilometri. Bineînțeles, teritoriile respective nu sunt excluse de la cooperarea teritorială, uh, dar trebuie să o facă prin componenta transnațională. Un ultim comentariu cu privire la buget și apreciem ceea ce a spus doamna raportor uh, referitor la, o, la căutarea unei poziții de negociere bună și uh, menținerea sau propunerea unei proporții de 7%. Propunerea Comisiei oricum recomandă o creștere de peste 30%. Important este să ne uităm la eficacitate și din experiență trebuie să vedem care sunt nivelurile de finanțare care pot fi utilizate cu uh, eficacitate în uh, programele de cooperare teritorială. Există preocupări de eficacitate și uh, eficiență și trebuie să analizăm această capacitate de a utiliza bine fondurile. Vă mulțumesc, Erika Manar. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru aceste remarci foarte utile. În primul rând, în ceea ce privește bugetul, sunt foarte mulțumită dacă am putea cădea de acord asupra celor 7%. Trebuie să analizăm bine datele, și în uh, perioada următoare să insistăm asupra acestei cifre, dar trebuie să vedem și care sunt experiențele de până acum. Mm, propunerea comisiei au fost eliminate unele lucruri și mă tem că, având în vedere situația bugetară și economică dificilă, se vor face reduceri mai mari. Noi la Parlament trebuie să fim deciși uh, pentru a evita uh, cel mai, cele mai negative scenarii. De aceea, aș propune să rămânem la poziția de 7%. În ceea ce privește asistența tehnică, sunt deschisă la negocieri. Cu siguranță vom putea obține ceva prin amendamente de compromis, astfel încât aceasta să fie subliniată, Uh, în mod special, dar și să ne referim la proiectele mai mici. Apoi, în ceea ce privește cei 150 de kilometri, au existat uh, o serie întreagă de discuții cu privire la asta, iar eu aș urma linia comisiei. Este vorba de cooperarea transfrontalieră. Sunt prevăzute obiective foarte clare pentru asta iar colaborarea, cooperarea transfrontalieră pornește de la premisa că ești aproape de o frontieră. Dacă am crește limita la 300-400 de kilometri, ar fi în continuare unii care nu ar fi mulțumiți. La regiunile ultraperiferice cred că putem vedea oarecare flexibilitate, iar apoi există și programele transnaționale care pot finanța toate acestea. Bineînțeles, putem discuta din nou despre toate acestea și să găsim un bun compromis. Thank you uh, very much. Vă mulțumesc foarte mult. Cu aceasta închidem acest punct de pe ordinea de zi și trecem la punctul 17, raportul Ian Olbricht, uh, amenda, examinarea amendamentelor referitoare la Fondul European de Dezvoltare Regională. Aveți cuvântul. I just, uh, uh Doamna președinte, vreau doar să vă atrag atenția asupra câtorva elemente care sunt prezente în amendamente. Cu titlu general, pot să vă spun că unii dintre colegii noștri au venit cu un amendament care propune să se modifice titlul obiectivelor tematice. Vreau să amintesc colegilor că obiectivele tematice figurează și în regulamentul general. Deci dacă vreți să schimbați numele, singurul mod este să amendăm regulamentul general și nu regulamentul FEDER. Așa că va trebui să resping toate aceste încercări de modificare. Cu privire la sarcinile FEDER, pentru că vreau să luăm articolele pe rând. Deci, Referitor la sarcini, la tascuri, apar um, noi elemente uh, pentru regiunile care se confruntă cu handicapuri sau dificultăți uh, demografice grave și permanente. Avem prevederi noi. Deputații propun aici să mai adăugăm însă multe alte lucruri. Eu uh, ziceam că e suficient să spunem provocări demografice, handicap natural sau uh, demografic. Este ceea ce propun colegii. Eu aș vrea să-mi explice cineva care e diferența dintre handicap natural și demografic. Poate cunoștințele mele sunt uh, insuficiente, însă aș vrea să știu care sunt acele dezechilibre infraregionale. Îmi dau seama ce înseamnă intraregional, dar infraregional mă depășește. Poate cineva e suficient de amabil să-mi explice și mie. Deci da pentru intraregional, nu pentru infraregional. Există chiar mai multe amendamente care vorbesc despre dezechilibre infraregionale. Deci, um, v-aș ruga să-mi explicați. Și au mai uh, venit cu câteva propuneri de a adăuga uh, și uh, egalitatea de gen și lupta împotriva discriminării la regiunile care pot fi afectate. Vreau să le spun colegilor că noi aici avem o formulare generală. Nu trebuie să repetăm în fiecare regulament ceva uh, specific, pentru că noi vorbim aici în termen de umbrelă, în termen general. Nu cred că e necesar să repetăm în fiecare regulament formularea completă. N-am nimic împotriva egalității de gen, dar nu văd de ce trebuie să repetăm lucruri care apar și în altă parte. În ce privește sfera am uh, dezbătut uh, chiar și în această dimineață, în afara sălii, și am uh, încercat să vedem cine ar trebui să beneficieze de sprijin, doar IMM-urile sau și întreprinderile mari. S-au depus multe amendamente din acest motiv și sigur că se dorește sprijinirea investițiilor productive, în întreprinderile mari. Va fi o chestiune destul de delicată pe care o vom mai discuta. Apoi, uh, problema um, sprijinirii infrastructurii accesibile pentru cei uh, cu handicapuri este iarăși uh, un lucru care a fost propus de și pe care îl sprijin. Un alt lucru pe care eu îl mai sprijin uh, este introducerea dimensiunii culturale și de turism. Aici cred că uh, e bine să insistăm pentru că este o dimensiune foarte fragilă. Eu sunt gata, dacă doriți, să vă explic de ce e important să menționăm turismul, pentru că acesta e o ramură importantă a economiei în multe țări. Poate că sportul e cel care nu pare foarte legitim, însă cultura și turismul cu siguranță sunt întemeiate. Mai sunt și alte elemente noi aduse de colegi și anume, pe lângă IMM-uri, ei vor să mai adăugăm și macro-întreprinderile și economia socială, adică întreprinderile care participă la economia socială și pentru acestea să sprijinim uh, investițiile productive. Cred că ar trebui eventual să clarificăm ce înseamnă IMM-uri, uh, ce înseamnă întreprinderi micro, macro, economie socială. Un alt element nou, uh, se permit aceste investiții productive, dar numai pentru cercetare și dezvoltare și investiții care contribuie la scăderea emisiilor de carbon asistența pentru copii, cercetare și inovare, infrastructură. Deci e vorba de o infrastructură socială aici, da? Și mai apare dezvoltarea potențialului endogen. Acest lucru se regăsește la turism, la economia socială, micro Eu propun să ștergem fraza referitoare la interzicerea investițiilor în infrastructura de bază pentru uh, mediu, transport și TIC. Uh, știu că există susținere mare pentru această teză, însă cred că ar trebui să fie clarificată mai întâi. Am cerut, am cerut deja Comisiei să ne explice ce înseamnă această infrastructură de bază Este o problemă pe care am discutat-o chiar recent. ce facem cu aprovizionarea cu apă? Dacă serviciile de aprovizionare cu apă reprezintă o infrastructură de bază sau nu. Pentru că pentru multe state membre, de pildă Spania, Portugalia, am aflat că există tot mai multe dificultăți în ce privește aprovizionarea cu apă. Iată de ce nu vrem să existe astfel de interdicții. În ce privește excluderile de la acordarea de sprijin, mai avem o propunere și anume construcția de centrale electrice nucleare. Acum uh, se, uh, se încearcă excluderea și construcția, nu doar finalizarea de centrale nucleare. Uh, nu cred că mai vrea nimeni să construiască astfel de centrale, nu văd de ce ar trebui să prevedem excluderea. De asemenea, se mai menționează proiectele mari, aeroporturile și organismele modificate genetic. Iată că trecem de la infrastructura de bază în turism și ajungem direct la organismele modificate genetic. Dar nu e o coincidență pentru că și uh, tutunul apare La articolul 4, după cum spuneam, se propune modificarea denumirilor obiectivelor, însă există foarte puțin foarte puține propunere de modificare a procentelor 80, 60, 55%. De asemenea, sunt propuneri de a șterge complet uh, concentrarea tematică și mai sunt uh, câteva amendamente referitoare la dispoziții separate pentru regiunile aflate în tranziție și concentrarea tematică. Cu privire la prioritățile de investiție, există o tendință de a le dezvolta, de a aduce mai mult conținut aici. Nu vreau să vă citesc uh, toate amendamentele, însă este vorba despre inovări uh, de mediu, despre uh, transferuri comerciale pentru încălzire și așa mai departe. Managementul apei, turism, inovare, servicii publice și așa mai departe. Sigur că noi uh, putem uh, să modificăm eventual de la 7 la 4 transportul și eventual am putea să modificăm doar transportul urban, mobilitatea urbană și nu tot sectorul de transport pentru că ar fi prea scump. Deci asta la prioritățile de investiție. Nu vreau să intru în detaliu aici. O să includ aceste lucruri în compromisuri și în ce privește dimensiunea urbană, e bine, nu avem prea multe amendamente aici. Există un sprijin general pentru eliminarea platformei urbane sau a listei de orașe. Mă nu, lista de orașe la generală. Ce scuze. De asemenea, unii mai doresc să prevedem uh, conexiuni între mediul rural și urban. E bine, dacă permitem acel 5% pentru acțiunile și proiectele urbane durabile, atunci am putea să limităm uh, asistența doar la proiectele de talie mică și mijlocie. Propunerea mea este însă să lăsăm acest lucru la latitudinea statelor membre. Ele să hotărască dacă vor să sprijine orașele mici sau orașele mari. N-ar trebui ca noi, la nivelul Uniunii Europene, să alegem. Propunerea este de a spori de la 5 la 10% procentul pentru acțiuni durabile în mediul urban. Cred că procentul de 5% era doar pentru faza pilot. e probabil ca orașele să poată primi bani și din programele operaționale. Deci avem uh, societatea civilă, avem proiecte periurbane, avem uh, un procent de 0,2% din alocările naționale. Multe amendamente se referă din nou la regiunile care sunt afectate de handicapuri naturale. Iar în ce privește regiunile ultraperiferice, nu vreau să insist, dar voi încerca să găsesc un compromis. În... Avem în total 800 de amendamente, cred, și multe dintre ele merg în direcția pe care și eu am învizajat-o, așa că nu cred că va fi greu să găsim o soluție de compromis. În general, noi uh, cam suntem de acord uh, cu ce ar trebui să fie inclus în FEDER. Și, în general, am avut impresia că noi, deputații, și în plus uh, um, cei din grupul meu, suntem de acord cu privire la concentrarea tematică. Suntem pentru concentrarea tematică. Acum rămâne de văzut în ce măsură trebuie să intrăm în detalii, să hotărâm noi ce ar trebui să fie obligatoriu sau nu în ce măsură ar trebui să lăsăm în flexibilitate pentru beneficiarii finali. Voi coopera îndeaproape cu raportorii și vom încerca să avem o vedere comună asupra compromisurilor și să avem o linie comună. Cam acestea au fost uh, elementele pe care le consider importante. Acum, ce e important și ce nu era în propunerea inițială a Comisiei, uh, este legătura cu Orizont 2020. Eu cred că există posibilitatea de a folosi fonduri structurale și pentru scara pentru excelență. Avem un amendament care spune că ar trebui să includem și o legătură cu CEF, deci uh, se propune o legătură între FEDER și CEF, lucru interesant, deoarece CEF face parte din fondul de coeziune. Deci, iată, un lucru care poate să mire, dar de ce nu? V-am explicat doar cum văd colegii situația. Sunt foarte multe amendamente, însă nu cred că duc la mari divergențe. Poate că există diferențe de, de vedere, dar doar atât. O ultimă remarcă referitoare la IMM-uri. Aici, de fapt, apare o diferență de opinie între grupurile politice. Majoritatea grupurilor spun că ar trebui să includem și întreprinderile mari, doar verzii spun că ar trebui să privilegiem exclusiv IMM-urile. Deci asta ar fi problema. Atât. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc foarte mult, Ian. Înainte să-i dau cuvântul lui Constanță Crel, o să încerc să explic uh, problema intra și infra. Intra înseamnă în regiune, iar infra sub nivelul regiunii. Dar probabil că ar trebui să îi cerem comisiei să ne explice care este limbajul pe care îl folosesc ei. Intra, sigur că referă și uh, legăturile, conexiunile dintre toate teritoriile Uniunii Europene, să nu cred că asta ar trebui să fie o problemă. Bun rămâne ca lingviștii să ne lămurească. Noi trebuie să fim practici și pragmatici. Constanță Crel din partea lui, din partea lui Kirsten Westphal. Da, eu nu intervin în calitate de coordonator sau raportor, ci reprezentând-o pe doamna Westphal, care nu poate fi prezentă. Dumnezeu m-a rugat să prezint remarcile ei. În primul rând, trebuie mulțumită raportorului Ian și colegilor. Um, colega mea, doamna Westphal, a fost foarte uimită că pentru 10 pagini și 17 articole um, se pot scrie câteva sute de amendamente. Dar este o um, uh, experiență pe care am mai trăit-o în lunile acestea. Doamna Westphal spune că direcția de bază și a amendamentelor este similară, uh, deci s-ar putea ajunge la un acord, mai ales în ceea ce privește amendamentele uh, referitoare la um, stimularea, promovarea infrastructurii și în țări, în zone mai dezvoltate, noi uh, pornim de la premisa că ar trebui să fie posibil acest lucru. Ea întocmai s-a referit la asta și noi vedem uh, o problemă aici uh, cu sprijinirea întreprinderilor, este o limitare la IMM-uri. Uneori poate fi util și necesar să sprijină o întreprindere mai mare, de aceea ar trebui să existe mai mult spațiu de manevră pentru regiuni aici, pentru a putea decide în ce caz, în ce cazuri se poate întâmpla și asta. Uh, bineînțeles că nu ar trebui să fie posibil întotdeauna, pentru că nu sunt suficienți banii, însă atunci când regiunile uh, consideră că este necesar, trebuie să se poată face. Ceea ce privește concentrarea tematică, o sprijinim în general, însă suntem de părere că o, propunerile Comisiei sunt puțin lipsite de flexibilitate și unilaterale, de aceea propunerea noastră ar fi să se includă un al patrulea obiectiv, un obiectiv suplimentar, așadar, sau posibilitatea ca regiunile să poată alege ce obiectiv uh, doresc astfel încât să se poată lua decizii la nivelul regiunilor. Și aici am putea vedea, avea în vedere un compromis, dar va, urmează negocierile tocmai pentru asta. Ian a menționat că există multe aspecte referitoare la demografie, cultură, turism. Noi credem că turismul, dar și cultura și legată de aceasta industria creativă sunt un factor economic pentru multe regiuni și de aceea um, ar fi uh, locul uh, potrivit să discutăm la asta, uh, să discutăm despre asta și să sprijinim aceste domenii. Și de, de asemenea, um, cu politica de coeziune viitoare trebuie să fie promovată strategia 2020, dar nu trebuie să uităm sarcinile clasice ale FEDER menționate la articolul 2. Trebuie ca ele să fie subliniate pentru ca nu cumva să fie uitate. În ceea ce privește uh, Uh, finanțarea proiectelor uh, sau sprijinirea orașelor, suntem pentru, sprijinim uh, amendamentele referitoare la Forumul pentru Dezvoltare Urbană. De asemenea, îmi permite o axă prioritară pentru um, pentru dezvoltare urbană durabilă. Doamna Westphal Um, își declară disponibilitatea și bucuria de a putea lucra cu um, dumneavoastră, astfel încât pe 11 iulie să avem să putem vota un bun compromis în comisie. Vă mulțumesc! I think it's all... Mulțumesc, Constanțe. Olgi Lasa, cred că urmează. Nu văd liberal, nu văd uh, verzi, deci tu. Bravo říci, že eh, od Da, mulțumesc. Vreau să spun de la bun început că eu și eh, grupul meu am eh, urmărit îndeaproape modul în care a evoluat acest dosar. Am urmărit discuțiile și dezbaterile pe marginea acestui regulament și avem multe în comun cu cele spuse de Ian Ulbricht. Eu cred că tot ce nu este relevant pentru noi aici, în regulament, trebuie lăsat la o parte. Trebuie să ne concentrăm pe chestiunile importante, pe chestiunile de bază și, într-adevăr, chestiile, chestiunile care se repetă și care apar deja în regulamentul comun trebuie lăsate la o parte. De asemenea, sunt uh, complet de acord că unele definiții au nevoie de o clarificare mai bună, care trebuie să vină de la Comisia Europeană. Un exemplu tipic ce înseamnă investiții productive. Azi dimineața, la micul dejun de lucru, am, uh, am văzut că trebuie să înțelegem mai bine ce înseamnă anumiți termeni. De asemenea, susținem includerea culturii și a turismului printre priorități. Iar în ce privește concentrarea tematică, da, și noi am sugerat un număr mai mare de priorități, dar putem fi de acord în cadrul unui compromis. Sunt de acord că dacă o prioritate e influențată de regiune, asta e, putem proceda și de la caz la caz. Cu privire la dezvoltarea urbană, ei bine, din partea mea nu vă puteți aștepta decât uh, la și mai mult sprijin, da, știu că propunerea era de 10%, sunt de acord, însă trebuie să vedem uh, exact cum se va calcula investiția, ce presupune ea investiția, ce va cuprinde ea. Procentul acesta este unul minim. Trebuie să vedem dacă putem uh, să avem și priorități separate, nu știu, să vedem. Cu privire la sprijinul acordat IMM-urilor și includerea întreprinderilor mari, da, suntem de acord. Grupul nostru politic consideră că nu ar trebui să eliminăm companiile mari. Ar trebui să avem o perspectivă pe termen lung și în cercetare și dezvoltare, ele au un aport pe care îl pot aduce, avem nevoie de ele. Poate exista o complementaritate foarte bună între ele și IMM-uri. Și, în fine, ar trebui să clarificăm cât de curând problema TVA-ului. Credem că TVA-ul ar trebui să fie eligibil. Mulțumesc! VAT would be good if the Commission also reacts later on. Mulțumesc foarte mult. Acest aspect al TVA-ului este foarte interesant pentru comisie să reacționeze mai târziu. Atunci trecem acum la domnul Covaci. Mulțumesc, domnule, doamna președinte. Aș vrea și eu la rândul meu să îmi exprim Uh, satisfacția față de raportul redactat de domnul Olbrecht, așa că am să fiu foarte succint și am să mă limitez doar la punctele principale, și anume că trebuie să găsim o, un echilibru între obligație și flexibilitate în materie de concentrare tematică. Cred că este poate unul dintre punctele cele mai importante pentru următoarele săptămâni în momentul în care vom redacta amendamentele de compromis până în luna iulie. Uh, trebuie să fim, facem față noi realități din Europa, că ne place sau nu, aici există în Europa regiuni care încă mai au o întârziere de dezvoltare Uh, în ceea ce privește, spre exemplu, infrastructura de bază. În aceste regiuni nu putem să trecem direct la o epocă de inovare fără să fi pus bazele necesare pentru o dezvoltare durabilă. Eu cred că viitoarea politică de coeziune în Europa ar trebui să oglindească nevoile regiunilor și dacă e nevoie de investiții în uh, cercetare și inovare pentru a avea o economie cu emisii de CO2 reduse, foarte bine, dar avem nevoie și de alte tipuri de investiții în paralel și de aceea uh, amendamentul acesta pentru 30% din uh, totalul de resurse alocate în mod obligatoriu pentru obiectivele tematice Uh, știu că domnul uh, Albrecht a zis că ar fi mai bine 20%, sper eu să găsim, uh, eu știu, poate o soluție pe undeva pe la mijloc, gen 35%. Apoi, în ceea ce privește investițiile, pentru regiunile cele mai puțin dezvoltate, pentru obiectivele tematice. Trebuie să ținem seama de nevoile acestor regiuni. Am auzit cele spuse uh, Uh, de colega noastră pentru a crea obiective puternice care să fie fixate în mod clar pentru aceste regiuni. Deci, mă aștept ca în următoarele săptămâni să putem să ne aplic- aplecăm asupra acestor subiecte și să găsim un echilibru între obligație și flexibilitate în ceea ce privește concentrarea tematică. Vă mulțumesc! Thank you very much. I'm just looking at people... Mulțumesc foarte mult! Mă uit la cei care ajung în sală. Aș vrea să vă informez că dacă Deputații dumneavoastră nu sunt în sală, mă refer la asistenți, vă rog să luați documentele cu dumneavoastră și să le transmiteți, pentru că nu va exista o distribuire a amendamentelor uh, pentru regulamentul general din nou în luna iulie, așa că vă rog să nu le uitați. Ana Miranda, te rog. Mulțumesc, doamna președinte. În ceea ce privește cele spuse de domnul raportor referitor la sprijinul pentru întreprinderile mici și mijlocii, nu uitați că există regiuni și teritorii care nu au întreprinderi de dimensiuni mari, nu au uh, astfel de întreprinderi de dimensiuni foarte mari, gen 5.000 de angajați. Nu! Uh, sunt întreprinderi care au doar, uh, eu știu, 102 de angajați, deci nu sunt foarte mari. Acum, în ceea ce privește transversalitatea și chestiunea de egalitate de gen, mie mi se pare că este important. Uh, și nu spun asta pentru că sunt o femeie, nu, însă în toate documentele instituțiilor europene s-a considerat încă de la bun început că trebuie să se includă întotdeauna această temă a transversalității. Nu e o glumă sau, eu știu, o anecdotă, nu. În toate documentele care uh, um, sunt redactate la Consiliu, la Parlament, la Comisie, includem această perspectivă de gen. Deci, vă rog frumos să figureze și în regulamentul uh, cadru. Uh, în plus de aceasta, trebuie să ținem seama și de avizul Comisiei FAM pe această temă. Acum, în ceea ce privește flexibilitatea și infrastructurile, v-ați referit la flexibilitate pentru turism, pentru cultură, ce tip de proiecte de turism și de cultură trebuie să lansăm? Proiecte de dimensiuni mari sau proiecte durabile care să țină seama de asemenea și de mediul înconjurător? Aici nu e o temă pur ecologică. Există proiecte în Europa, în anumite orașe, care s-au realizat. Proiecte de mare anvergură și uh, s-a făcut în zona urbană, însă nu s-a făcut mai nimic în regiunile rurale prin intermediul FEDER sau, uh, știu eu, spre exemplu, o uh, um, o, proiecte, spre exemplu, de epurare a apei și așa mai departe. Ar trebui să avem în vedere acest lucru. Ar trebui să avem sisteme de eficacitate energetică, de utilizare energiilor regenerabile, uh, dar fără să trebuiască neapărat să avem uh, la fața locului și întreprinderi de dimensiuni foarte mari, în așa fel încât să putem facilita coeziunea uh, teritorială. Și un ultim aspect care mie mi se pare foarte interesant, afirmațiile dumneavoastră referitor la uh, faptul că trebuie să avem structuri de, structuri de bază. Nu cred că toată lumea la comisie a înțeles acest lucru. Foarte bine. Nicola. Mulțumesc. Nicola, Martin, cine dorește? I would like now to ask the commission. Bun, atunci am să rog comisia să intervină și să facă eventual câteva observații pe această temă și eventual și alte aspecte care v-ar interesa să le comentați. Thank you very much, Chair. This is... Mulțumesc, doamna președinte. E un document extrem de important pentru că este primul bloc de finanțare în politica de coeziune și în acest regulament vom avea prevederile necesare pentru a obține concentrarea tematică și o concentrare a modului în care utilizăm uh, fondurile. Argumentul este că pentru a avea eficacitate în materie de valoare adăugată, uh, Uh, trebuie să vedem cum sunt utilizați banii uh, și să fie utilizați prin investiții făcute în statele membre. Și ceea ce vedem aici, există diferite căi de a realiza acest lucru. Iar punctul de plecare este faptul că limităm uh, uh, posibilitățile de utilizare a acestor fonduri. Deci este foarte interesant să analizați propunerea, să analizați amendamentele din această perspectivă. Uh, Apoi, motivul pentru care există anumite uh, tipuri de investiții care sunt excluse, mă refer și la întreprinderile de dimensiuni foarte mari în regiunile cele mai dezvoltate, este pentru că uh, experiența demonstrează că nu e metoda cea mai bună de a cheltui banii. E mult mai eficient să utilizezi uh, investiții pentru a susține IMM-urile. Și nu e foarte util să folosești această finanțare pentru întreprinderile mari. Uh, mă corectez, am spus acest lucru în regiunile cele mai dezvoltate. E oarecare limitare în ceea ce privește investițiile din partea întreprinderilor mari în materie de uh, productivitate, investiții pentru productivitate. Și uh, faptul că aceste investiții nu sunt eficiente, asta nu înseamnă că uh, noi trebuie să uh, le sprijinim. Întreprinderile mari, prin anumite prevederi, uh, beneficiază deja de un mediu de afaceri favorabil pentru a avea infrastructuri, pentru a avea uh, personal calificat, uh, de aceea nu cred că e nevoie să introducem aceste finanțări în uh, beneficiul marilor întreprinderi. Nu mi se pare a fi cea mai bună cale. Apoi, alte limitări ale sferei de acoperire care au fost menționate și care se referă din nou la regiunile cele mai dezvoltate în materie de investiții în infrastructură, infrastructură legată de serviciile de bază, e bine, din nou, trebuie să fim raționali aici. Argumentul este că volumul limitat de finanțare în regiunile cele mai dezvoltate nu este foarte bine utilizat uh, uh, dacă este utilizat pentru construirea, uh, eu știu, unor drumuri sau infrastructuri. Nu, nu astea sunt nevoile de bază, nu. Finanțările ar trebui să se concentreze pe acele priorități ale Uniunii Europene, să se să fie axate în principal pe inovare, pe cercetare, pentru a relansa creșterea, pentru a crea locuri de muncă. Asta face parte din procesul acesta de concentrare tematică și face parte și, deci, de, și iar uh, limitarea astfel, unor astfel de finanțări trebuie văzută în acest context. Apoi, avem stratul următor de concentrare în ceea ce privește modul în care sunt formulate prioritățile de investiții și Ideea este că trebuie mai întâi să găsim, să identificăm nevoile, să găsim acele canale, cele mai bune canale care pot fi utilizate pentru a atinge obiectivele cele mai importante în contextul acesta de concentrare tematică. Și în acest motiv, Comisia a explicat că nu ne dorim o diluare a modului în care sunt formulate aceste obiective și să tot adăugăm obiective noi, pentru că dacă facem acest lucru, atunci pierdem din vedere uh, Uh, coeficientul de eficacitate. Și un ultim element, concentrarea tematică, evident, este un sistem foarte important, e pe bază de procente, pentru a ne asigura că există un anumit, uh, un minim de procente acordat anumitor regiuni care sunt uh, finanțări utilizate pentru obiectivele tematice pe care noi le-am definit. Și dacă diluăm acest lucru, atunci, din nou, vom pierde chiar spiritul și sufletul acestei concentrări tematice. Așa că, în momentul în care analizăm cele 800 de amendamente care au fost înaintate, uh, nu trebuie să pierdem în vedere diferitele straturi și dacă adăugăm pe deasupra și diferitele mecanisme care există, atunci s-ar putea să ajungem într-o într, -o, într -o structură foarte stufoasă și să pierdem tocmai concentrarea. Și acum câteva observații pentru a spune că noi la Comisie împărtășim uh, vederile exprimate de domnul raportor, opinia sa în ceea ce privește identificarea orașelor și asta uh, uh cu, în legătură cu procentul acela de 5% trebuie lăsat în seama statelor membre. Și Comisia a indicat în mod clar acest lucru în documentul său. Noi preferăm o abordare în care nu se face o listă și se introduc aceste orașe într-un program, într-un soft, ci mai degrabă statele membre să fie cele care determină cum anume și în ce condiții pot fi uh, realizate aceste lucruri. Deci ele să aibă o anumită marjă de manevră pentru a uh, hotărâ cum anume aceste surse de finanțare pot fi utilizate. Și pentru a mă întoarce la câteva observații mai specifice care au fost făcute adineaori, TVA-ul, da, e adevărat, asta nu este o idee acoperită în, în, în acest regulament, e vorba de regulamentul general, pentru că e o regulă comună, TVA-ul e o taxă comună și uh, aceasta a fost preluată în regulamentul general, chiar și cel care se referă și la pescuit sau alte, alte domenii. Evident că acest lucru este logic și ne permite să avem o coerență și, de altfel, chiar și ușurăm viața celor care gestionează fonduri și viața celor care sunt beneficiari. Deci, propunerea comisiei este una echilibrată care permite ca ca TVA-ul să fie o, o, o sursă de cheltuială care să fie eligibilă. Și, în același timp, dorim să excludem și autoritățile publice, pentru că, după părerea noastră, nu e logic să rambursezi de la buget european TVA care ajunge până la urmă în trezorăria națională, în așa fel încât să evităm orice mecanisme care în anumite contexte au fost utilizate tocmai pentru a eluda aceste cazuri de excludere de finanțare. Și în acest sens am adăugat o, o, un paragraf specific referitor la infrastructură, pentru că am văzut în trecut că uh, autorități care nu erau publice au fost create, înființate în mod clar și precis pentru a găsi o modalitate de a eluda problema TVA-ului și acest lucru nu ar mai trebui să se mai întâmple pe viitor. Acum, o întrebare specifică referitor la intra- sau infraregional. E bine, eu aș împărtăși opinia exprimată de doamna președinte. Intra este o, o terminologie larg utilizată în anumite circumstanțe, în interiorul unei uh, regiuni. Celălalt termen, infra, este utilizat sinonim cu subregional și este utilizat de obicei în sensul că există diferite niveluri de guvernanță, deci multiguvernanță. Și deci ne referim la infraregiune sau nivel subregional, în momentul în care vorbim, spre exemplu, despre parteneriate, despre anumite municipalități și așa mai departe. Însă nu cred că acest termen infraregional a fost utilizat concret în acest text, dar eventual am putea verifica, am putea verifica și eventual am putea modifica sau am putea să vă dăm consiliere pe această temă. Și în final aș dori să mă refer la alte aspecte, infrastructura de bază și investițiile uh, productive. Într-adevăr, aveți dreptate, Comisia este gata să vă furnizeze contextul necesar și sursele pe care le-a utilizat, de informare pe care le-a utilizat pe această temă și cred că am avut o dezbatere în această dimineață la micul dejun tocmai pe această temă și anume investiții productive și avem indicatori pe care îi utilizăm și pe care Comisia i-a utilizat când e vorba de anumite investiții, de anumite, eu știu, uh, uh, uh, acțiuni în acest sens. E vorba de producția de bază în cadrul unei întreprinderi, dar cu siguranță vă putem furniza referințe pe această temă și pe utilizarea acestei terminologii și asta cu siguranță vom avea ocazia să o facem în următoarele zile, în momentul în care vom pregăti amendamentele de compromis. Thank you very much, Ian. Mulțumesc, Ian. <coughs> Thanks, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Am avut o dezbatere îndelungă cu privire la concentrarea tematică și cred că diferența principală între comisie și multe dintre amendamentele depuse este modul în care este înțele înțeleasă flexibilitatea. Ce propune comisia este să ne concentrăm asupra unor trei obiective tematice și atât. Și apoi să discutăm uh, procentajul. Iar apoi discutăm conținutul, ce este dincolo de uh, concentrarea tematică. Celelalte abordări ar fi să îi obligăm pe beneficiari să se concentreze ei, dar să le oferim uh, sau să concentreze ei, dar trebuie să vedem care este cel mai bun tip de concentrare pentru a atinge obiectivele strategiei 2020 în primul rând, contracte de parteneriat, programe operaționale, apoi Comisia cere să fi atins obiectivele, iar apoi trebuie să aibă loc concentrarea. Același lucru se întâmplă în cooperare teritorială. De exemplu, să stabilim patru obiective tematice și să spunem trebuie să alegeți trei dintre ele. Dar asta înseamnă că Beneficiarul este responsabil, el trebuie să decidă cum să atingă uh, obiectivele. Dar așa cum este acum, dăm senzația că noi știm mai bine cum e bine pentru alții. Stabilim 20%, 30%, avem căsuțe foarte clare. Știu că este mai ușor și de multe ori este singura cale. Însă, regulamentul uh, este de-abia începutul, apoi urmează contractul de parteneriat, programul operațional, toate negocierile și așa mai departe. Cred că acesta ar fi elementul esențial ce ar trebui discutat. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat la discuție pentru remarcile făcute. În general, sunt foarte pozitive Uh, avem aceeași viziune, chiar dacă nu vedem la fel detaliile. Doamna Miranda, dacă într-o regiune nu sunt uh, întreprinderi mari, vor fi mici. Și dacă sunt mici, atunci mai bine spunem mici și mari. Nu suntem pe o insulă. Nu este vorba de regiuni ultraperiferice. Nu suntem izolați, știm ce se întâmplă la Consiliu, știu, știm cum își schimbă ei uh, poziția. Multe dintre amendamente reflectă poziția Consiliului. Cu toții știm ce se întâmplă. Consiliul este dispus să fie mai deschis, să nu, să nu refuze accesul marilor întreprinderi, ci mai degrabă să spună că în general este mai bine să se acorde ajutor IMM-urilor, însă că există situații în care și marile întreprinderi ar putea fi ajutate. Așa um, cred că ar trebui să lucrăm. Și de asemenea ar trebui să clarificăm la ce ne referim prin turism, cultură și sport. Uh, dar ce fel de proiect, asta nu trebuie prevăzut la nivelul regulamentului, este uh, la nivelul de implementare. Deci nu cred că ar trebui să intrăm în detalii. Dar, în general, cred că avem aceeași viziune și cred că vom găsi o poziție comună a comisiei noastre. Cunoscând următorii pași procedurali, cred că vom reuși să avem uh, un compromis și cu Comisia, astfel încât să avem cel mai bun rezultat posibil. Cu toții în Parlament, mai ales cei care au experiență practică la fața locului, cu toții încercăm să definim cât mai clar beneficiarii. Este cea mai mare provocare uh,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 un alt raport special pentru utilizarea fondurilor structurale uh, și de coeziune pentru finanțarea infrastructurii și porturilor maritime. De asemenea, uh, informația, informațiile pentru produse agricole, uh, socialiștii și democrații îmbunătățirea accesului la finanțe, PPE, foaia de parcurs energetică pentru 2050. Am deschis discuția cu privire la studiile externe pe care mai avem posibilitatea să le solicităm pentru că dispunem de finanțare. Înainte de vară uh, aștept deciziile grupurilor politice pentru aceste studii. Apoi, ultimul punct discutat a fost referitor la delegațiile pe care le va face Comisia Regii în diferite state membre în a doua jumătate a anului am căzut de acord că delegațiile în Spania, eh, eh, delegația la granița între Spania și Franța va avea loc în săptămâna 44, în Cipru în săptămâna 39 și la finalul lunii toate grupurile politice trebuie să ne informeze cu privire la numărul de persoane, numărul de deputați pe care vor să-i trimită în uh, Cipru, Spania și Franța și sperăm că va mai exista suficient uh, timp să mai uh, și spațiu să mai uh, organizăm o delegație în uh, Irlanda. Mulțumesc, Victor Boștinaru, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Din fericire avem numai 103 amendamente depuse la regulamentul cu privire la fondul de coeziune. Situația este mult mai ușoară față de celelalte regulamente. A durat uh, ceva timp pentru ca traducerea să fie la dispoziția tuturor, o aveți acum la dispoziție. Câteva comentarii generale cu privire la aspectele cheie ale raportului meu. Mă bucur pentru că linia pe care am uh, luat-o pare să fie sprijinită în general. Multe dintre amendamentele mele uh, sunt uh, similare cu amendamentele dumneavoastră sau foarte apropiate. Sunt convins că la celelalte vom putea găsi o soluție bună, iar uh, compromisurile uh, vor fi pe placul tuturor important este ca fondul de coeziune să devină mai verde. Și mă bucur că au existat amendamente în acest sens, pentru că și eu am dorit să, să existe această amprentă verde pe fondul de coeziune. De asemenea, multe tipuri de infrastructură de transport devin eligibile sub fondul de coeziune. În general, cred că uh, ideea ca fondul uh, de coeziune să financeze în principal rețelele transeuropene de transport ar trebui să fie menținută. Cei care doresc extinderea domeniului de aplicare trebuie să nu uite că dacă facem asta trebuie să schimbăm articolul 9 al regulamentului privind dispozițiile comune. Locul nu ar fi în regulamentul cu privire la fondul de coeziune. Există unele amendamente referitoare la condiționalitatea macroeconomică. Știți cu toții că eu sunt împotriva oricărui fel de principiu de condiționalitate macroeconomică. Convingerea mea este că trebuie să păstrăm regulile uh, actuale, intrate în vigoare după tratatul de la Lisabona și dacă păstrăm aceste reguli, vor fi bune și vor fi acceptabile pentru toată lumea noi reguli și condiționalitate macroeconomică ar fi o pedeapsă pentru comunități și regiuni și va fi și ar însemna o uh, aplicare discriminatorie a acestei condiționalități față de alte fonduri. În ceea ce privește facilitatea conectarea Europei, discutată îndelung, dar uh, la, cu privire la care nu s-a ajuns încă la o soluție. Opiniile mele sunt uh, destul de clare și toată lumea știe care este poziția mea, dar aici nu este vorba de mine. Este vorba de cum să facem lucrurile ca să funcționeze, să fie aplicabilă, apoi să evităm noi tensiuni, pentru că cei de la Comisie știu foarte bine că există tensiuni în uh, interiorul Consiliului, lucru uh, menționat de mai multe ori. Nu este clar, este greșit că uh, când se spune că um, Consiliul ar fi ajuns la un acord cu privire la această facilitate. La București um, 14 state membre au declarat că sunt împotriva acestei facilități sau că ar dori să uh, vadă această facilitate um, ca o facilitate care ia în considerare preocupările lor. Acest instrument trebuie să fie așadar flexibil și Um, noi trebuie să înțelegem că dacă există un război în Consiliu pe care îl aducem în comisia noastră, proiectul s-ar putea să fie pus în pericol. De aceea propun un amendament de compromis care să ia în considerare atât bugetele naționale, um, care ar duce la creșterea administra- capacităților administrative și instituționale și apoi, după trei ani, banii să fie um, transferați către autoritatea uh, centrală de la Bruxelles. Poate că nu este soluția ideală, eu nu cred că este, dar trebuie să găsim un uh, compromis. Și acesta este un uh, mesaj și pentru DigiRegio și pentru DigiMove. Pentru că dacă nu, doamnă președinte, și i-am transmis acest mesaj și domnului Nicolas Martin există amendamente care chiar propun uh, eliminarea completă a uh, acestei facilități. Noi trebuie să adoptăm o decizie în iulie și mai bine uh, ajung. mă bucur să văd că există o, o, o disponibilitate de, la un, de a ajunge la un compromis. Eu sunt dispus să ajung la un compromis, să căutăm o soluție, în ceea ce privește alte elemente. Punctele esențiale. Economisirea de energie în uh, domeniul locuințelor. De asemenea, uh, salut faptul că la Consiliu s-a ajuns la un acord prin negociere cu privire la nivelul de eligibilitate pentru proiectele ce țin de eficiența energetică pentru locuințe. În ceea ce privește Uh, centralele de cogenerare, uh, încălzirile centrale și așa mai departe. Sunt dispus să lucrez cu cei care au depus amendamente pentru a ajunge la un compromis, dacă nu chiar, poate la, o, la un consens. Amendamentele cu privire la indicatorii comuni. După cum am explicat deja, în grupul de coeziune am decis că um, indicatorii comuni vor fi adoptați prin uh, acte de, de punere în aplicare. E același lucru ca și pentru FEDER uh, și pentru alte um, instrumente. De aceea fac apel la colegii, de la, colegii din uh, grupul verzilor să ia în considerare această posibilitate pentru că ar fi uh, foarte util. Celelalte propuneri la raportul meu sunt, uh, din raportul meu sunt sprijinite și sunt foarte recunoscător pentru uh, acest sprijin. Nu în ultimul rând, aș dori să mulțumesc raportărilor din umbră, Uh, să mulțumesc tuturor uh, colegilor pentru contribuția lor și să-mi exprim convingerea că, având în vedere cooperarea deschisă pe care am avut-o, regulamentul cu privire la fondul de coeziune va fi adoptat cu o majoritate foarte puternică și că vom transmite un mesaj uh, foarte bun pentru obținerea mandatului pentru negocieri cu Consiliul. Vă mulțumesc încă o dată și vă stau la dispoziție pentru crearea mediului și atmosferei necesare pentru a ajunge la bune amendamente de compromis. Vă mulțumesc! Mulțumim, Emilia Mațani! Grazie, sì, sicuramente eh, già corrispondo positivamente all'auspicio del collega Bossinaru. Mulțumesc. Sunt de acord cu domnul Boștinaru care spune că da, trebuie să obținem un compromis în acest raport folosindu-ne de contribuțiile tuturor. Nu există controverse majore. Eu însă am colaborat cu domnul Boștinaru și am venit cu un număr minim de amendamente, șase. Eu am considerat că aceste șase inițiative, șase amendamente ale mele, îmi permit să reiau ceea ce spusesem deja în comisiile noastre parlamentare și în diferitele reuniuni pe care le-am avut cu raportorul în aceste ultime luni. Singura noutate pe care o văd în propunerea comisiei este acest uh, CEF, această facilitate pentru conectarea Europei și care nu prea m-a convins, adică nu m-a convins în sensul procedurii care permite alocarea resurselor. Așadar, amendamentul meu tocmai asta dorește. Să se precizeze mai clar faptul că alocarea resurselor reprezintă o competență națională. Asta, bineînțeles, țin cont uh, și uh, de faptul că Comisia Europeană are competențe de control. Acest uh, lucru e prevăzut în regulament și cred că domnul Boștinar e de acord. În ce privește celelalte amendamente, obiectivul este în special să insistăm pe anumite aspecte, în special uh, pe trecerea spre o economie cu emisii scăzute de CO2, mă gândesc în special la sectorul transporturilor. Deci am vrut să uh, adaug această dimensiune cumva transversal, să apară peste tot. Și, uh, ca ultimă remarcă, aș mai spune că unul dintre amendamentele pe care le-am depus are ca obiectiv o precizare. Adică, vreau ca resursele acestui fond să poată fi utilizate pentru toate inițiativele ce privesc rețelele transeuropene. Asta, sigur, bineînțeles, cu o compensare pentru utilizarea fondurilor de coeziune în interiorul pachetului pentru uh, rețelele transeuropene. Domnul Boștinaru a Domnul Boștinaru a redactat uh, și el amendamente, știu că în total sunt în jur de 300 de amendamente și um, știu că Există un asamblu de competențe care trebuie avut în vedere aici, mai ales în ce privește fondul de coeziune. Sunt competențe importante și trebuie clarificate. Avem nevoie de claritate. Fondurile trebuie să poată fi utilizate mai flexibil. Însă, în ce privește posibilitățile de investiție care nu pot fi utilizate pe, prin fondul de coeziune, trebuie să lăsăm să poată fi folosite de celelalte fonduri structurale. Încă câteva cuvinte cu privire la economiile de energie și eficiența energetică a locuințelor. Da, aici sunt complet de acord cu raportorul. Nikos Chrysohelos. Mulțumesc, Nikos Crisohelos. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru buna cooperare. Cred că mergem în direcția cea bună este un, avem un acord uh, cuprinzător, uh, toată lumea are o poziție similară, cu eficiența energetică uh, este foarte importantă. Cu toții suntem de acord că această direcție este eficientă și din punctul de vedere cost-beneficii. Se reduc emisiile de dioxid de carbon, uh, Uh, se luptă împotriva precarității energetice, uh, se creează locuri de muncă. De aceea este un instrument ce creează coeziune la nivel european. Cred că suntem de acord, în general, cu privire la faptul că în fondul social trebuie să fie prevăzute uh, mijloace și pentru Natura 2000, pentru biodiversitate dar și în general uh, în ceea ce privește uh, biodiversitatea. Există poate mici dezacorduri care țin de ETS, sistemul de comercializare de certificate de emisii. Raportorul a încercat aici să ajungă la o, o formulare de compromis, dar eu cred că formularea este încă foarte generală. Poate să se refere și la investiții mari de aceea cred că putem să mai lucrăm un pic la acest um, domeniu pentru a include, de exemplu, proiecte pilot uh, pentru mici întreprinderi, de exemplu. Nu ar trebui să uh, avem proiecte pilot care, de fapt, nu sunt pilot. Apoi, în ceea ce privește competențele lucrătorilor, dar și planificarea și follow-up-ul programelor, cred că trebuie spus clar că ar trebui să ne concentrăm asupra personalului care lucrează în autoritățile regionale, locale, dar și în organizațiile societății civile, pentru că acestea sunt persoanele importante. Este important, mai ales când vorbim despre coeziune socială și despre dezvoltare regională și ar trebui să mai subliniem aceste lucruri, poate găsim o formulare mai concretă. În ceea ce privește prioritățile pentru sectorul transportului, avem uh, și subiectul uh, transportului durabil. Transportul durabil este foarte important. Trebuie poate să fie combinate mai multe tipuri de transport, mai mulți operatori de uh, timp de transport. Trebuie uh, inclus, uh, de exemplu, s-au luat în considerare transportul prin, cu bicicleta, pe jos, dar și uh, partajarea mașinilor, de exemplu, precum și transportul în comun astfel încât să avem un transport urban durabil și, în general, uh, transport mai durabil. Trebuie să nu uităm că există un uh, sistem de transport uh, pe apă maritim sau fluvial. Nici asta nu trebuie să uităm. Când vorbim despre mobilitate, majoritatea probabil se gândesc mai mult la uh, transportul urban și regional, se gândesc la mașini, dar după cum spuneam, există căi de transport uh, pe apă și nu trebuie să le uităm nici pe acestea. Apoi, adaptarea la schimbările climatice. Cred că instrumentul cel mai bun se bazează pe abordarea care protejează ecosistemul. Bineînțeles, protejarea uh, climei, adaptare la schimbările climatice, dar întotdeauna trebuie să ne bazăm pe uh, abordarea uh, în funcție de ecosistem. Apoi, același Uh, lucru este valabil pentru gestiunea riscului. Uh, și de asemenea, acest instrument este unul care duce la crearea de locuri de muncă. Există politici care se completează reciproc. Nu este nimic care ar contrazice altor obiective. În general, cred că ar trebui să urmărim să avem o politică de coeziune și atunci când finanțăm lucruri, ar trebui ca abordarea să fie una coerentă. Bineînțeles, banii publici uh, trebuie utilizați uh, în mod adecvat. Comisia de Mediu, într-un raport, a adoptat amendamente care se referau la priorități din domeniul Uh, gestiunii um, furniz- aprovizionării cu apă. Este important și în aceste domenii să acționăm țintit. În general, acest uh, obiectiv este sprijinit, există o ierarhie a obiectivelor. Important uh, în ceea ce privește deșeurile este, în primul rând, să evităm ca ele să fie create. De aceea există uh, toate aceste măsuri. Cred că avem un instrument bun și asta trebuie să fie uh, trebuie să profităm de asta. În ceea ce privește apa, trebuie să eliminăm risipa. Uh, Trebuie să ne asigurăm, de exemplu, că nu mai există scurgeri uh, la conductele de apă. Pe de o parte, încercăm să îmbunătățim aprovizionarea cu apă, pe de altă parte există uh, scurgere enorme în conductele de apă. Cred că ar trebui să investim aici, astfel încât să existe o mai, mai puține scurgeri și, drept urmare, să se risipească mai puțină apa. εμπειρία σε περιοχές της Μεσογείου. Și apa pluvială este o resursă pe care o putem utiliza. Se întâmplă în spațiul mediteran, este o resursă pe care o putem utiliza foarte bine și iată, putem să ne înțelegem aici, să utilizăm această apă. Și putem să facem acest lucru cu fondurile din fondul de coeziune. Mulțumesc. Just like to, to say to the colleagues Da, mulțumesc. Vreau să spun uh, colegilor de la comisie că dacă vor să participe la discuție, uh, ar trebui să fie prezenți, pentru că vedeți că mergem repede. Ian Olbricht. I think that uh, um, uh this is this possibility. Da. Îl felicit pe raportor pentru eforturile pe care le-a depus și dacă îmi permite, aș spune că n-ar trebui să uităm care este de fapt natura fondului de coeziune. Fondul de coeziune a fost uh, creat prin tratatul la Maastricht cu un scop foarte precis, și anume de a reduce povara pe care o suportă statele membre și să le ajute să se pregătească pentru pactul de stabilitate. Iată deci care a fost intenția. Mai întâi să concentrăm fondul de coeziune la nivel național și nu regional. Asta e un prim element foarte important. Iar, în al doilea rând, investițiile mari se vor face în mediu, transport și acum, iată, avem și posibilitatea de a adăuga și eficiența energetică. Dar nu e vorba de clădiri mici. Pur și simplu, fondul acesta e menit pentru investițiile mari. Iată de ce acest fond are și sancțiuni macroeconomice. Să nu uităm de exemplul Ungariei, care nu de mult s-a întâmplat. Deci trebuie să respectăm natura aceasta fondului de coeziune. Ar trebui să îi apărăm natura și nu să i-o diluăm prin tot felul de elemente care nu concordă cu spiritul său. Eu cred că noi ar trebui să putem demonstra că aceste fonduri trebuie utilizate la nivel național, alocările se fac la nivel național și nu la alte niveluri. Eu cred că e important să facem această distinție și, în al doilea rând, să nu permitem diluarea acestui fond. Nu suntem prea numeroși în sală, însă trebuie să abordez acest subiect, uh, mecanismul pentru conectarea Europei. Doamnă președinte, aș vrea să adresez Comisiei o întrebare poate retorică. Noi în Parlament nu discutăm deloc despre cifre, discutăm despre cadru. Cu excepția, CEF, cu excepția acestui mecanism. Nu știu dacă ați observat. Noi uh, discutăm aici despre modificări referitoare la PIB, și în același timp discutăm despre 10 miliarde din acest, de la fondul de coeziune. Dacă, nu știu, dacă am avea 250 de miliarde în total, cât am putea lua din ele? 10 miliarde? 4 miliarde mai puțin? Ne-am promis să nu recurgem la cifre, să nu dăm numere exacte, cu excepția acestui mecanism de conectare a Europei. De acesta nu ne putem atinge. Și o a doua întrebare, tot pentru comisie. Aici eu uh, nu uh, am o lacună în cunoștințe. Dacă CEF figurează la 1A în buget, iar dacă banii se iau din fondul de coeziune, înseamnă că va figura la 1B. Putem folosi acești bani de la 1B și să-i mutăm la 1A? Aici uh, mă depășește. Și în plus, cum facem legătura cu agenția de la Bruxelles? Agenția va folosi banii de la rubrica 1A sau de la 1B? E o întrebare concretă, importantă pentru acest raport. Vorbim de bani din fondul de coeziune. Deci întrebarea este că dacă banii se transferă, sunt în continuare bani de coeziune sau altceva? Deci ei vor dispărea din fondul de coeziune? Cred că e important să clarificăm acest lucru pentru a înțelege mai bine regulamentul cât mai curând posibil, pentru că dacă nu, vom avea impresia că aceștia sunt bani de coeziune, pe când ceilalți vor considera opusul. E important să nu uităm că fondul de coeziune este destinat țărilor de coeziune și ar trebui să fie folosite pentru mijloacele concrete prevăzute de tratat. Mulțumesc! Președinte, mulțumim, Oldrich Vlasac. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Am să fiu uh, concis și o să spun că sunt complet de acord că, da, fondul de coeziune este destinat în principiu proiectelor mari de infrastructură, precum cele de mediu înconjurător. Și n-ar trebui să îl diluăm, n-ar trebui să deviem de la acest scop. Dacă fondul ar putea rezolva pierderile de apă de pe rețea, sigur că mi-ar părea bine, să nu văd cum am putea face acest lucru. În același timp, vreau să-mi exprim nemulțumirea în legătură cu transferul celor 10 miliarde de la politica de coeziune la CEF. Noi nu suntem împotriva acestui mecanism de conectare a Europei în sine, dar nu dorim o slăbire a politicii de coeziune. Mulțumesc. Președinte, bun, acum o să dăm cuvântul Comisiei Europene. Nicolas Martin. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că multe din problemele legate de regulamentul privind fondul de coeziune sunt de fapt uh, cunoscute. Cu privire la extinderea sferei de aplicare a fondului de coeziune, nu pot să reiau decât cele spuse de domnul Oldrich, anume că acest fond are un scop anume, are un fundament în tratat, nu este disponibil pentru, statele, pentru toate statele membre, spre deosebire de FEDER, care este disponibil tuturor statelor membre care au un PIB sub 90% din medie. De aceea și caracteristicile sunt diferite. Ne concentrăm pe anumite obiective. Comisia consideră că acest lucru trebuie să rămână așa, pentru că dacă modificăm aplicarea în sensul sugerat de unii, atunci s-ar pierde natura, s-ar pierde caracteristicile și motivele care au stat la baza sa. Iată de ce Comisia dorea să se mențină starea de lucruri, să se mențină scopul utilizării și noi suntem în continuare reticenți la extinderea sferei de aplicare pentru a include și eficiența energetică locativă, nu deoarece aceasta n-ar fi importantă și n-ar merita investiții, ci pentru că este un domeniu care poate fi acoperit mai bine prin FEDER. Cu privire la legătura pe care o are acest fond cu CEF, am luat notă de comentariile făcute de raportor. Da, trebuie să găsim o bază potrivită pentru a asigura această legătură și noi de la comisie sunt deschiși să analizăm orice formulă de compromis care ne-ar permite ca mm, pentru acest mecanism de conectare a Europei să obținem sprijinul necesar. În același timp, însă, Comisia e îngrijorată de faptul că s-ar putea pierde anumite elemente cheie din acest mecanism de conectare, care sigur că prevăd o trecere de la sistemul de alocări naționale spre un alt sistem. Acest mecanism se bazează pe anumite priorități specifice. Asta e și ideea, să te poți adapta atunci când apare o nevoie concretă de infrastructură. Așadar, noi nu am fi de acord cu un mecanism care nu uh, permite această adaptare. Din punct de vedere al bugetului, mai rămâne de văzut care va fi uh, structura finală a bugetului. Pe moment uh, pot doar să vă spun că în uh, forma finală a CFM va exista și o dispoziție, o prevedere cu privire la încadrare, dacă va fi la 1A sau la 1B și cu privire la acea cifră de 10 miliarde sau oricât va fi ea. Dacă legiuitorul hotărăște că va fi încadrat într-o parte sau alta, atunci se va vedea clar. Odată ce se face acest transfer al CEF, atunci sigur că banii nu vor mai fi bani de coeziune. Ei își pierd caracteristica de coeziune în momentul în care se face transferul atâta doar că regulile care se aplică fondului de coziune se aplică și la acest mecanism, adică rata de cofinanțare, utilizare și așa mai departe. Deci cred că, într-un fel, inventăm ceva nou, însă, în continuare, gestionarea se va face direct. Deci va fi o structură separată, va fi o structură numită CEF, care va avea însă aceleași caracteristici ale fondului de coeziune. Aș mai avea câteva observații. Să încep cu condiționalitățile macroeconomice. Comisia consideră că acestea trebuie să se aplice la toate fondurile cuprinse în regulamentul privind dispozițiile comune. Noi nu acceptăm argumentul conform căruia ar trebui să excludem aceste condiționalități deoarece ar afecta regiunile. Nu considerăm acest argument întemeiat. Trebuie să existe o legătură cu macrocondiționalitățile. Am auzit acest argument de mai multe ori, însă noi nu suntem de acord. Considerăm că am depășit această etapă și um, circumstanțele economice pe care le cunoaștem justifică abordarea Comisiei. S-au mai menționat indicatorii comuni. Aici uh, Comisia este destul de deschisă și uh, dacă se conturează o abordare comună pentru toate regulamentele, atunci sigur că ar fi bine ca indicatorii să uh, fac obiectul unor acte de punere în aplicare. Astfel, i-am uh, putea defini mai bine, cred eu. Dar, repet, comisia este deschisă. Mulțumesc. Președinte, mulțumim. Victor. Da. Aș vrea să răspund la comentarii. Vreau să-i mulțumesc doamnei Mațuni, văd că nu mai este aici. Eu sunt, uh, bineînțeles, pentru, complet pentru o economie cu emisii scăzute de carbon. Sunt de acord să facem o astfel de trecere, să reducem gazele cu efect de seră și dioxidul de carbon. Eu sunt uh, gata să lucrez în acest sens și să preiau amendamentele domniei sale. Cât privește problemele ce țin de infrastructura de transport, aici, din nou, voi fi foarte atent. Vreau să mă concentrez pe infrastructurile de transport transeuropene, pentru că vreau să abordăm problemele ce țin de rețelele transeuropene. Nu vreau să ne limităm la rețele regionale doar. Colegul stimat uh, de la Verzi, domnule Ghelos, mulțumesc foarte mult pentru comentarii. După cum bine știți, uh, eu însumi am depus amendamente pentru a consolida protejarea biodiversității și a siturilor Natura 2000. Am făcut uh, tot ce am putut pentru a invoca tot mai mult aceste probleme, să arăt că e nevoie de îmbunătățirea capacității instituționale și sunt gata să cer și Comisiei Europene să se pregătească, să vină cu un plan realist și fezabil de a face acest lucru înainte de 2014, eventual. Pentru că la 1 ianuarie 2014 ar trebui ca această capacitate administrativă și instituțională să fie funcțională. Și chiar în această sală, astăzi, ni s-a spus că uneori noi, uh, eurodeputații, avem nevoie de explicații cu privire la semnificația unui concept sau unei teze. Ei bine, dacă avem nevoie de o enciclopedie britanică aici în Parlament sau de un Duden sau alte enciclopedii, nu știu uh, uh ce crede Comisia Europeană despre ce se întâmplă în regiunile noastre, dacă noi aici nu ne putem descurca. Iată de ce trebuie să îmbunătățim capacitatea instituțională și administrativă, iar acest lucru va fi foarte relevant și pentru CEF. Domnul Hristoielos a vorbit despre transport. E bine, aici eu sunt dispus să cooperez, însă nu vreau să avem o deschidere prea mare, și să nu și să pierdem din vedere dimensiunea transeuropeană, dar sunt convins că vom putea găsi un compromis. Acum, cum putem uh, reflecta problemele ce țin de schimbările climatice? Mă bucur că unul dintre colegii dintr-un alt grup a declarat că avem de face cu un fel de revoluție verde. O revoluție verde în uh, raportul privind fondul de coeziune. Este un lucru care, sigur că e susținut de toate grupurile politice și constituie o valoare europeană. Iată de ce e important ca el să apară și în fondurile de coeziune. Domnul Olbricht a făcut niște comentarii, îi răspund. Da, eu vreau ca fondul de coeziune să fie conform cu intențiile fondatoare și în ce privește eficiența energetică la locuințe și încălzirea centrală, cogenerarea sau centralele care regenerează energia, aici am câteva motive pentru poziția mea și cu ocazia asta răspund și Comisiei Europene. Dacă am fi făcut aceste lucruri până astăzi, deja am fi rezolvat problema. Însă dacă mă uit la statisticile de la Comisia Europeană, văd că, în mod repetat, ni se spune că, având în vedere tendințele actuale, investițiile actuale, conform regulilor de eligibilitate actuale, abia în 2020 putem să atingem obiectivul. Deci undeva la sfârșitul următorului cadru financiar vom putea să atingem abia jumătate din țintele noastre privind schimbările climatice, adică îmbunătățirea mixului energetic, economisirea de energie și reducerea cu jumătate a gazelor cu efect de seră și așa mai departe. Eu cred că este vital ca acum să stimulăm, să înverzim economia noastră. Trebuie să transformăm economia noastră într-una sustenabilă. Iată de ce am venit cu amendamente referitoare la eficiența energetică a locuințelor și um, eligibilitatea rețelelor de transport eligibilitatea rețelelor de încălzire. Și așa îi răspund și colegului Hristoghelos. Toate proiectele care valorifică energiile regenerabile sunt complet eligibile pe baza amendamentelor mele. Și tot ce este sub 20 de MW și se bazează pe energie regenerabilă este eligibil. Ceea ce depășește poate fi eligibil, cu excepția proiectelor cu combustie. Deci eu cred că astfel putem să punem la punct un sistem funcțional. Nu cred că trebuie să ne complicăm inutil. În ce privește mecanismul de conectare a Europei, sunt complet de acord cu domnul Olbricht și uh, nu e o întâmplare. Și doamna Mațuni a ilustrat aici o serie de probleme comune și mă bucur că, în sfârșit, Comisia Europeană este gata să colaboreze cu noi pentru a găsi un compromis. Asta e miza jocului. Trebuie să găsim un compromis pentru a făptui toate aceste lucruri. Dacă nu găsim un compromis, proiectul va rămâne literă moartă și nu vreau ca acest mecanism de conectare a Europei să se nască mort. Din contră, vreau ca el să producă beneficii. Și pentru acest mecanism, dimensiunea transeuropeană, transfrontalieră este vitală. Și, din nou, apelul meu către Comisie este să ajungem la acel compromis prin care să putem uh, să ne asigurăm un sprijin și în Consiliu. Știți foarte bine, noi trebuie să dăm dovadă de unitate. Consiliul aici este mult mai aproape de poziția Parlamentului decât Comisia. Deci am motive de îngrijorare. În același timp, sunt totuși optimist, pentru că știu că e nevoie urgentă și se simte această nevoie de a obține un compromis. În fine, cele 10 miliarde menționate și de domnul Vlasac, căruia doresc să-i mulțumesc pentru observațiile pozitive, da, e clar, banii se vor lua de la fondul de coeziune. Vor fi pierduți de la coeziune, iar acest lucru va afecta plafoanele trebuie să ne asigurăm că obiectivele politicii de coeziune vor fi respectate chiar dacă acești bani se transferă la CEF. Iată de ce, din nou, susțin nevoia unui compromis. Cu privire la celelalte chestiuni invocate, sunt uh, convins că putem să obținem un compromis, un consens până la sfârșit și că vom obține și acordul Comisiei Europene în ce privește acest raport sau uh, acordul comis și Comisiei și Consiliului. Mulțumesc încă o dată și rămân deschis uh, și contez pe disponibilitatea dumneavoastră pentru a găsi amendamentele necesare pentru iulie. Președinte, mulțumesc foarte mult, Victor. Trecem la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi, raportul cu cele mai puține amendamente Ioachim, sper să nu rămânem doar tu și cu mine în sală. Sper ca și ceilalți colegi să rămână. Ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, pe lângă amendamentele pe care le-am depus eu la propunerea, la, la propunerea comisiei, mai există 28 de amendamente din partea colegilor. Eu am văzut asta ca pe un semn că am discutat deja suficient despre propunerea comisiei, am avut și o audiere în acest caz și propunerea comisiei um, este um, arată deschiderea de a, arată că modificările merg deja de, atât de departe încât putem să fim um, de acord cu ele. În ceea ce privește amendamentele colegilor, cred că pot fi luate în considerare unele îmbunătățiri. De exemplu, se solicită o mai mare uh, implicare a acestor grupări de cooperare teritorială uh, să, la licitații, pentru că nu mai poate continua uh, discriminarea, uh, un, uh, o grupare europeană de cooperare teritorială uh, este o grupare de mai mulți parteneri și trebuie să fie, să se permită accesul la licitații. De asemenea, există amendamente referitoare la faptul că cei de la comisie ar trebui să fie mai conștientizați de acest instrument și să promoveze utilizarea sa am mai discutat despre asta uh, cu privire la instrumentul de aderare, instrumentul de vecinătate, uh, pentru că um, aceste tipuri de grupări se pot um, crea acum și în acest domeniu. Sprijin, de asemenea, o mai bună uh, concentrare asupra intereselor generale și economice în zonele de Uh, frontiere și o mai bună participare la, a organizațiilor din societatea civilă în astfel de grupări actuale sau viitoare este în principiu dezirabilă. Însă, organizația, uh, societatea civilă este un termen uh, vag, deci ar trebui concretizat mai mult pentru că nu putem permite un acces oricărui uh, tip de organizație. De asemenea, mă gândesc la rolul GCT în cadrul strategiei 2020 și în cadrul strategiilor macroregionale, în acordul de parteneriat uh, între Comisie și statele membre, ar trebui să fie clarificat acest rol. Același lucru este valabil pentru programele operaționale. Cu unele amendamente ale colegilor nu pot fi de acord, propunerea Comisiei și proiectul de raport nu văd uh, nevoia unor uh, stimulente financiare sub, uh, suplimentare pentru crearea de GECT. După părerea mea, fondurile deja existente sunt suficiente și cred că nu ar trebui așadar să luăm în considerare această, aceste solicitări. Uh, Um, dorința de claritate când este vorba de gestiune și de angajarea de, noi, de nou personal. Uh, aici, uh, bineînțeles, înțelegem această solicitare. Comisia a aplicat însă um, rezultatele consultărilor ce au avut uh, loc. Însă un serviciu de angajări numai pentru agențiile comisiei ar fi, comisia ar fi prea complicat oricum, un stat membru este liber uh, din punct de vedere al organizării în acest sens, deci uh, poate alege dacă dorește să utilizeze acest statut sau nu. Termenul uh, propus în regulament de șase luni pentru aprobare mi se pare unul echilibrat și trebuie obținut um, în fața Consiliului nici o lungire, uh, nici o prelungire a termenului, nici o scurtare a termenului nu mi s-ar părea o idee bună. Cele șase luni sunt un bun compromis. Bineînțeles, trebuie ca și regiunile ultraperiferice să poată utiliza acest instrument Uh, se vorbește în unele amendamente despre discriminare, nu mă pot ralia acestei formulări, pentru că și regiunile ultraperiferice pot deja crea grupări europene de cooperare teritorială, transnațional și uh, deja uh, pot face asta. Bineînțeles, piața unică este un obiectiv al Uniunii Europene și se pot obține uh, Uh, progrese în acest sens prin acest instrument, însă acest instrument este făcut în mod intenționat, um, flexibil pentru a se adapta la posibile evoluții viitoare, iar această flexibilitate și deschidere trebuie să fie menținută. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit cu amendamente la uh, dezbaterea viitoare. Aștept cu nerăbdare cooperarea cu dumneavoastră și sunt convins că vom avea o bună colaborare în această comisie și aștept uh, nerăbdător și uh, negocierile cu Consiliul, unde nu știu dacă va fi ca ușor, ca la, la fel de ușor ca la noi în comisie. Doamna președinte, sunt atât de disperată încât aș cere aproape asistenților să ia cuvântul, dar se pare că nu este cazul, deci dau cuvântul comisiei. Ian Olbricht. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt într-o situație destul de specifică, pentru că eu am fost pe vremuri raportor acum câțiva ani de zile pe această temă și știu cât de greu a fost să obținem un consens la Consiliu, un acord de la Consiliu. Uh, și uh, ceea ce face acum uh, Joachim Zeller e un pas înainte foarte pozitiv. E o dezbatere în curs de desfășurare în ceea ce privește rolul GECT și uh, dacă ar trebui să fie înscris în pachetul de coeziune, pentru că aici nu e vorba doar de bani, e vorba și de instrument în sine. Eu cred că ar trebui să figureze în pachet. Și cred că există și un amendament în acest sens care a fost înaintat de domnul Zeller este foarte important să înțelegem și eventualul rol pe care l-ar avea GECT dincolo de simpla cooperare teritorială. Acest instrument poate fi folositor din multe privințe, atât în cadrul Uniunii Europene pentru cooperarea transnațională uh, și dincolo de frontiere. Uh, eu nu împărtășesc totuși punctele de vedere exprimate de anumiți autori anumitor amendamente și anume că angajați ar trebui să fie uh, uh tratați ca niște angajați în, uh, așa cum sunt ei în agențiile instituțiilor europene. Nu pot să-mi imaginez reacția Consiliului când <laughs> va citi așa ceva. Știm că există o reticență acolo deja în ceea ce privește GECT și acum dacă le-am da exact aceleași salarii ca și cei care lucrează la agenții, uh, nu știu, știți și discrepanțele care există, sau, mă rog, tensiunile care există între Polonia și Slovacia. Uh, aici e vorba și de statut, în fond. Pentru că încă de la bun început, GECT este o, ne- o experiență, ca să zic așa, foarte interesantă. Cum poți utiliza aceste instituții care au personalitate juridică în diferite domenii? Și cred că este important să Subliniem faptul că propunerea făcută de Joachim Zeller reprezintă și un rezultat al discuțiilor cu Comitetul Regiunilor, care are această funcție și anume de a monitoriza modul în care uh, funcționează acest eject. Deci ei fac monitorizarea, ei au rapoarte, ei au datele și informațiile și atunci întrebarea noastră este următoarea. Ce am putea schimba pentru a îmbunătăți lucrurile? Și dacă noi, în calitate de Parlament, reușim să ajungem la un acord împreună cu Consiliul, pentru a reîntări aceste gect, ele vor fi un adevărat succes, pentru că uh, reticența care există referitor la acest uh, instrument începe să, scă, să slăbească și atunci cred eu că mergem în direcția cea mai bună. Acum, în ceea ce privește uh, organizarea, calendarul, organizarea în timp pentru aprobare la Consiliu. Ah, ideal ar fi 5 ani dar cred că trebuie să fim totuși și noi raționali și să acceptăm acest termen fixat de șase luni. Uh, știu că domnul Vlasac a propus patru luni. Nu cred că la Consiliu vom, vor fi de acord cu acest lucru. Dacă obținem șase luni, o să fie deja un succes extraordinar, pentru că altfel o să dureze mult prea mult pentru a obține un rezultat. Așa că eu cred că trebuie să subliniem acest lucru în acest regulament. Acest regulament nu e vorba doar de bani, ci creează o nouă, un nou instrument foarte interesant, foarte extins, care va avea diferite misiuni de îndeplinit pe viitor în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Am înțeles că a sosit un nou reprezentant din partea Comisiei și că poate să ia cuvântul. Uh, uh, Mulțumesc, doamna președinte. Îmi pare rău că am ajuns târziu și că am ratat partea introductivă. Da, îmi cer scuze. Da, uite că ați fost așa de eficienți și ați avansat așa de repede că eu am ajuns cu întârziere până la urmă. N-am multe de spus pentru că mesajul meu nu e foarte diferit de cele spuse uh, în uh, ședințele precedente. Eu apreciez întotdeauna um, reacția pozitivă pe care o avem din partea membrilor de Parlamentului European, raportori și raportori din umbră și înțelegem foarte bine că dumneavoastră susțineți instrumentul și obiectivele care sunt fixate pentru acest instrument și vă mulțumesc pentru asta. În ceea ce privește uh, amendamentele specifice introduse pe ordinea de zi și discutate astăzi, uh, ideile înaintate merg în direcția cea bună, sunt pozitive. Pentru unele dintre ele avem anumite rezerve. Uneori, redactarea amendamentelor exprimă oarecare voință politică, însă fără a avea o formulare suficient de precisă care să explice clar ce anume ar însemna concret ideile respective. Uh, spre exemplu, în considerente e valabil acest lucru, nu avem uh, suficientă latură practică. Și e foarte interesant din punct de vedere politic, dar nu e prea interesant din punct de vedere pragmatic. Apoi, un al doilea grup de amendamente se referă la acele amendamente care, de fapt, vor să pună accentul pe un aspect anume. Și anume, la ce ar trebui să servească acest eject. Însă aș dori să amintesc tuturor că acest eject au un scop care este fixat în regulament și ideea este să le facem în așa fel încât să fie mai flexibile și mai ușor de utilizat. Așa că nu știu dacă putem prelua acele amendamente care uh, poate modifică uh, scopul inițial fixat pentru aceste jet. Chiar dacă intențiile sunt bune, nu știu dacă pot fi preluate aici. Un al treilea grup de amendamente se referă sau sunt acele amendamente care ar putea să aibă și un impact asupra altor texte legislative europene, definiții, uh, o, o, o redactare nouă a, modificare a definițiilor și s-ar putea să afecteze anumite programe europene care sunt în curs de desfășurare. Așa că aș dori să amintesc tuturor faptul că regula, acest regulament se referă la modul în care operează acest eject și nu ne putem permite să schimbăm regulile și să avem uh, consecințe asupra altor uh, legislații europene și acte legislative europene Europene. Uh, noi vom încerca um, um, să menținem întotdeauna un contact cu administratorii celorlalte politici, celorlalte programe, în așa fel încât să avem o simbioză. Și în final, dacă îmi permiteți, M-aș referi la cele amendamente care mie îmi plac foarte mult și le numesc amendamentele cele bune, care merg în direcția care trebuie și care uh, dau motive sau dau argumente comisiei pentru ca aceasta să poată să meargă mai departe și textul astfel se clarifică, este mai bun, îmbogățește textul. Deci, uh, noi suntem încântați de acest lucru. Acum rămâne de văzut la nivel de Consiliu dacă și ei vor fi așa de încântați ca și noi. Nu se știe. Deci, deocamdată, doamnă președinte, cam acestea sunt comentariile noastre pe marginea acestor amendamente. Dacă eventual aveți întrebări, noi aici rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la întrebări și e și colegul meu prezent, care e mult mai competent pentru a lua cuvântul pe tema aspectelor strict și pur juridice. Mulțumesc, Joachim Zeller. Ja, vielen Dank nochmal auch äh, für... Mulțumesc, mulțumesc äh, și remarcilor din partea lui Ian Olbricht care, la fel ca și uh, doamna președinte, a participat la crearea acestui instrument, care acum este destul de bine dezvoltat. În acea, înainte de această reuniune, am, m-am întâlnit cu oameni care lucrează în zona euro, la granița, în, în Germania, în Cehia, pentru ei, acest, uh, acest eject au devenit un mod de a coopera mai bine. Deci trebuie să, ne, trebuie să vede, și vedem că acest instrument crește, se aprofundează și, drept urmare, cred că ar trebui să luăm în considerare asta uh, când, luăm de, când ne luăm deciziile. În Germania, în uh, landuri, există în, continuare uh, senzația că trebuie să renunțe la ceva dacă uh, acceptă aceste grupări și trebuie să le explicăm că nu este așa, ci din potrivă se poate îmbunătăți situația în ceea ce privește uh, cooperarea. Și din acest punct de vedere, cred că acest instrument este instrumentul viitorului pentru cooperarea transfrontalieră. Mulțumesc! Uh, so on this we, we, we close this point. Și iată că astfel încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Aceasta a fost uh, ultima noastră ședință înainte de votul important care va avea loc în iulie. Eventual, poate Comisia vrea să ne binecuvânteze într-un fel sau altul înainte de vot, nu? Well, uh, Uh, uh, uh, Mulțumesc, doamna președinte. Poate că nu pot decât să repet ceea ce am spus mai devreme, ce am spus ieri, de fapt. Și anume, noi la Comisie suntem la dispoziția dumneavoastră în zilele ce vor urma, suntem la dispoziția raportorilor pentru diferitele texte legislative și din punct de vedere tehnic suntem în măsură să vă asistăm în acest proces. Și evident, suntem conștienți că e vorba de o muncă destul de grea pentru că trebuie revizuite, recitite, reanalizate toate amendamentele în așa fel încât să se poată construi amendamentele de compromis, așa că dacă, din punct de vedere tehnic, noi vă putem ajuta, cu siguranță suntem la dispoziția dumneavoastră și uh, vom face acest lucru. Din discuțiile de ieri, din discuțiile de astăzi, reiese în mod clar faptul că amendamentele sunt înaintate, sunt uh, abordate pozitiv de către raportori și avem o senzație agreabilă, pozitivă, referitor la modul în care uh, se va desfășura votul din luna iulie. Știm că până atunci vor exista negocieri și apoi după vot vor exista negocieri cu celelalte instituții. Așa că e vorba de subiecte cheie care sunt importante și care după părerea noastră, sunt subiecte asupra cărora se va găsi un, un consens, un compromis uh, satisfăcător. Iar rezultatul final va fi un set de regulamente solid, puternic, la dispoziția noastră. Uh, noi și Parlamentul avem uh, puncte de vedere comune, avem sentimente asemănătoare în ceea ce privește Uh, modul în care trebuie să evolueze aceste texte. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte frumoase. Am să le transmit și celorlalți raportori uh, în ceea ce privește oferta noastră de asistență tehnică. Astfel încheiem ședința de astăzi. Următoarea ședință va avea loc pe 11-12 iulie și doresc să vă mulțumesc pentru faptul că s-a lucrat repede și bine. Așa că haideți să facem și pe viitor ședințele pentru joi după amiaza, pentru că văd că se lucrează bine și frumos. Mulțumesc tuturor, mulțumesc inter interpreților. Interpreții mulțumesc, doamnei președinte. Ședința se suspendă.